ultimul raport. E vorba de tratament egal pentru bărbați și femei. E vorba de punerea în aplicare a directivei 2273. Raportor, doamna Tereza Riera Madură, la recuvântul pentru 4 minute. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Această directivă modifică directiva din 78 pe aceeași temă. În lumina tratatului de la Amsterdam, a jurisprudenței Tribunalului de Justiție European și a noilor realități sociale. E vorba de o modificare care include schimbări cheie în ceea ce privește proiect, progresele înregistrate în ce privește drepturile femeilor. Textul introduce de asemenea și definiția discriminării directe, indirecte a hărțuirii, hărțuirii sexuale. Patronii trebuie să ia măsuri pentru a evita orice discriminare pe baza sexului și pentru a apăra drepturile, dreptul la muncă. Punerea în aplicare, cu punerea în aplicare acestei directive, statele membre, dincolo de faptul că s-au angajat să uh, înființeze organisme uh, Uh, care sunt însărcinate cu punerea în aplicare a directivei au luat și angajamentul de a încuraja dialogul social pentru a îmbunătăți dialogul prin intermediul mijloacelor de uh, negociere colectivă. De asemenea, statele membre s-au angajat să consolideze rolul ONG-urilor pentru a institui măsuri de sancționare față de cei care nu respectă directiva și măsuri de protecție și de sprijinire a victimelor. Dacă Comisia Executivă ar fi elaborat acest raport, munca noastră de evaluare ar fi fost relativ simplă. Însă, atunci, în acest caz, toate statele membre ar fi trebuit să pună în aplicare directiva cu respectarea termenelor limite, să fi uh, trimis toate informațiile comisiei. Însă, din păcate, nu ne confruntăm cu astfel de situație. Termenul de transpunerea directivei trecuse deja, uh, pe când statele membre au notificat măsurile luate. Comisia a lansat o procedură de infracțiune și la sfârșitul lunii mai anul trecut erau uh, două proceduri împotriva două state membre. Având în vedere complexitatea directivei și noile aspecte, Comisia a identificat și probleme de uh, transpunere într-o serie de state membre chiar dacă se spera ca prin intermediul dialogului să se poată rezolva o serie de probleme. Însă pentru ca raportul nostru să fie cu adevărat util, avem nevoie de mai multe date. Deci am decis să solicităm informații direct statelor membre cu informațiile furnizate de către Comisie și cele uh, furnizate de statele membre prin intermediul parlamentelor naționale și a diverselor uh, organisme, împreună cu sprijinul colegilor din diverse grupuri, am putut redacta acest raport pentru a vedea care este stadiul de transpunere al acestei directive în uh, statele membre. Aș dori să subliniez că cooperarea între parlamentele naționale și Parlamentul European a fost vitală pentru a ne permite să ne desfășurăm în condiții optime activitatea. Dacă informația informațiile furnizate de parlamentele naționale și de către organismele însărcinate cu egalitatea nu ar fi fost furnizate, nu ne-am fi putut desfășura activitatea. Cooperarea foarte bună pe care am avut-o cu Comitetul Executiv a fost și ea foarte rodnică. Comisia pentru Drepturile Femeii, serviciile grupurilor parlamentare, biroul ne-au ajutat foarte mult. Aș dori să mulțumesc tuturor acestor femei. Aș dori să mulțumesc și raportorilor din umbră, scopul nostru din capul locului este să avem un raport riguros, un raport util, dar și să ajungem la un anumit consens. Doream să reflectăm cât mai fidel situația transpunerii acestei directive foarte importante, care oferă Uniunii Europene instrumente eficiente pentru ca statele membre să-și consolideze legislația în ce privește egalitatea de tratament între bărbați și femei în domeniul ocupării. E foarte important pentru a îndeplini obiectivele pe care ni le-am fixat la nivel european. Să nu uităm că în Uniunea Europeană există încă astăzi o diferență de 28,4 puncte între bărbați și femei. Suntem departe de obiectivele de la Lisabona, respectiv să ajungem 60% de rată de ocupare pentru femei. În medie, femeile au o acoperire cu 15% mai mică decât bărbații. Sperăm să putem sensibiliza astfel statele membre și dacă vom atinge aceste obiective, ne vom declara cu adevărat mulțumiți. Mulțumesc, Tereza! Thank you, President. Are cuvântul doamna comisară Vasiliu. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, comisia salută raportul Parlamentului asupra acestei directive foarte importante. Mulțumesc, doamne Madurel, pentru activitatea la acest raport. Directiva din 2002 per 73 a Comisiei Europene constituie un instrument important pentru a combate discriminarea legată de sex în accesul la uh, ocupare, formare profesională, promovare și condiții de muncă am îmbunătățit uh, semnificativ dreptul comunitar în, acest, în această zonă cu definirea mai clară a tipurilor de discriminare și a numă, numărului de uh, soluții juridice uh, inovatoare, incluzând măsuri privind protecția uh, femeilor gravide, femeile, femeilor care au uh, născut, uh, implicarea partenerilor și ONG-urilor și asigurarea uh, egalității de sex la locul de muncă și stabilirea uh, unor uh, norme și uh, organisme legate pentru respectarea condițiilor de egalitate. Raportul este foarte important deoarece multe inegalități afectează încă uh, femeile în zona ocupării și atrage atenția tuturor membre Comisiei, partenerilor sociali și societății civile față de uh, măsurile cheie ale directivei și subliniază nevoia pentru o implementare deplină a directivei. De aceea poate într-adevăr contribui la o respectare mai mare la, a, a dispozițiilor directivei și la o sensibilizare mai mare comunitară asupra necesității unui tratament egal a bărbaților și femeilor ca gardian al tratatelor, Comisia continuă să monitorizeze îndeaproape implementarea directivei în statele membre. Uh, Comisia menține dialogul cu statele membre uh, față de uh, procedurile de încălcare pentru a se asigura că directiva este implementată așa cum se cuvine. În îndeplinirea obligațiilor sale de raportare, conformitate cu directiva, Comisia va adopta un raport în prima jumătate a anului în curs privind aplicarea directivei în toate statele membre și va comunica, desigur, acest lucru Parlamentului și Consiliului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă! Raportul va fi votat joi. Stimați membri ai Parlamentului, am încheiat astfel sesiunea de astăzi și următoarea uh, reuniune va începe mâine dimineață, începând cu ora 9, deci între 9 și 13, și apoi între 15 și 19, 21 și 24. Și ordinea de zi e publicată.